Yeah, yeah, yeah, absolutely. Good morning, dear colleagues. Um... Bună dimineața, dragi colegi. Este bine să începem uh, la timp pentru că avem uh, un oaspete foarte important uh, astăzi, într-una din ultimele reuniuni pe care le avem la această comisie. Încep cu formalitățile, adoptarea ordinii de zi. Dacă nu sunt observații, o putem adopta fără nicio modificare. Bun. Avem interpretare în 15 limbi și în um, reuniunea este uh, transmisă în web streaming. Toate documentele sunt uh, disponibile electronic. Ordinea de zi a reuniunii precedente din 12 ianuarie este... Um, minutele acestei um, reuniuni sunt disponibile pe internet. Dacă nu aveți comentarii, le aprobăm. Aprobăm acest proces verbal. Îi urez bun venit uh, doamnei Biancovska, uh, comisara noastră, aș numi eu. Uh, ne-am întâlnit cu mulți comisari, dar doamna Biancovska este comisara noastră acestei comisii de anchetă. Cred că este important ca în concluzia, în încheierea tuturor audierilor pe care le-am avut, să avem acest schimb de opinii. Nu este o audiere, este un schimb de opinii uh, despre uh, subiecte foarte importante, nu numai despre trecut, ci și despre rapoartele pe care le avem uh, în față și despre tot ce ne așteaptă pe viitor, perspectivele de viitor, liniile um, directoare pentru interpretarea um, regulamentului, uh, pachetul RDE, uh, votul uh, pe, privind um, procedura de omologare de tip va va avea loc în această dimineață și aș dori să mulțumesc uh, tuturor celor care au participat la mm, raport. Uh, aș dori să le mulțumesc tuturor pentru că au uh, depus eforturi foarte importante pentru niște obiective foarte ambițioase. Și cred că după ce are loc acest uh, vot ar trebui să începem să facem lobby și pe lângă uh, Consiliu. Încă o dată, nu este o audiere, este un schimb de opinii. Voi începe prin a da cuvântul doamnei Biencovska pentru observațiile de introducere și apoi vom avea un, uh, o discuție cu raportorii, cu reprezentanții grupurilor și apoi vom avea o procedură creștiai. Uh, doamnă comisar, aveți uh, cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați uh, parlamentari, uh, mă bucur foarte mult că sunt astăzi în uh, preună cu dumneavoastră pentru acest schimb de opinii. Voi fi succintă și voi încerca să structurez noutățile. În primul rând, vă mulțumesc pentru eforturile pe care le-ați depus în această comisie parlamentară. Ne-ați ajutat să progresăm în niște acte normative cheie și sper că veți continua să-mi oferiți sprijinul și în următoarele etape. Sigur că am citit uh, proiectul dumneavoastră de raport și recomandările și uh, aștept cu nerăbdare să văd și versiunea finală. A trecut un an și jumătate de la începutul acestui proces. Au făcut foarte multe pentru a înțelege ce s-a întâmplat și de ce și pentru a remedia problemele. Din păcate, încă nu știm ce s-a întâmplat pe deplin, uh, în ciuda eforturilor comisiei și ale acestei uh, și a comisiei dumneavoastră, încă facem eforturi pe a aduna toate uh, informațiile din uh, investigațiile naționale. Uh, știu că încă sunt uh, lucruri care sunt negate, uh, unele aspecte sunt încă în întârziere și uh, um, industria nu pare să-și fi schimbat atitudinea. Uh, Mm, unele state membre la rândul lor refuză să ne dezvăluie anumite informații tehnice pe care le-au uh, uh, adunat în uh, investigațiile lor naționale. Deci aș spune că atitudinile nu s-au schimbat și acest lucru este inacceptabil. Este un lucru pe care l-am tot repetat. Nu vom um, putea recâștiga încrederea uh, consumatorilor și nu ne vom putea dezvolta industria auto fără a avea o explicație completă a ceea ce s-a întâmplat. Sper că și raportul dumneavoastră va um, afirma uh, acest lucru. Comisia dumneavoastră a adus o contribuție și aduce o contribuție valoroasă pentru a aduce la lumină ceea ce s-a întâmplat și care sunt responsabilitățile noastre ale fiecăruia. Am, sper că ați uh, simțit că am în, uh, făcut tot ce a fost posibil pentru a vă susține, susține și pentru a contribui la uh, redactarea, la, la, la, la munca dumneavoastră. Activitatea comisiei dumneavoastră vine în completarea eforturilor noastre de a uh, dezvălui ce s-a întâmplat și uh, care sunt soluțiile și sper că uh, raportul dumneavoastră și știu că raportul dumneavoastră va face și niște critici la adresa Comisiei Europene de care iau act, iau notă, dar ar trebui să spunem două lucruri. E adevărat că instituțiile europene ar fi putut să facă mai multe, dar uh, poate că nu ar fi putut rezolva problema de uh, problema esențială uh, fără ajutorul industriei și al autorităților din statele membre. Uh, și acest sprijin nu a existat și sper că raportul dumneavoastră va arăta acest lucru. Trebuie acum să ne axăm pe viitor, să ne uităm către viitor, să ne îmbunătățim acțiunile să um, oferim consumatorilor uh, noștri o situație corectă, să îi ajutăm uh, să-și recapete încrederea în industrie și să nu uităm că trebuie să contribuim la uh, îndeplinirea obiectivelor globale de mediu. Știți că am um, lucrat la îmbunătățirea cadrului legislativ în trei domenii, o mai bună implementare, o mai bună supraveghere a pieței și uh, reguli mai bune. Activitatea Comisiei dumneavoastră, subliniez din nou, uh, a fost uh, un element cheie care m-a ajutat să dau un impuls suplimentar în toate aceste domenii. În primul rând, um, abordarea față de implementarea Aceasta trebuie să fie foarte fermă și vă mulțumesc pentru acest lucru. Am lansat proceduri de infringement împotriva șapte state membre în decembrie. Acestea nu au uh, respectat uh, regulile privind omologarea. Încă sancțiunile pentru încălcarea acestor reguli uh, nu sunt complet adecvate, dar uh, Sper că vom continua să lucrăm în acest domeniu, pentru că e posibil să se mai registreze și alte încălcări. Suntem în contact și cu alte state membre și dacă um, vom considera că este justificat, vom lansa și alte proceduri de infringement. Nu știu exact când, dar uh, aceste noi uh, proceduri de infringement cred că vor, uh, vor veni. În al doilea rând, trebuie să îmbunătățim uh, supravegherea pieții și aici am uh, acționat din două puncte de, vedere, obligând statele membre să ne informeze pe noi, Comisia Europeană, cu privire la propriile lor eforturi de supraveghere a pieței și la rândul nostru să întărim cadrul legal uh, privind omologarea. Este vorba în cele din urmă de îmbunătățiri practice care trebuie să aibă loc pe teren. Această supraveghere de piață trebuie să fie mai eficientă și um, independentă. Raportul dumneavoastră spune pe bună dreptate că trebuie de asemenea să îmbunătățim uh, cadrul reglementar. Um, am uh, înaintat uh, un uh, regulament, uh, ambițios de mm, îmbunătățirea măsurărilor uh, emisiilor de CO2. De asemenea, mm, în 2017 uh, Uniunea Europeană va fi singura jurisdicție din lume unde uh, testele în condiții reale vor fi obligatorii. Și ultimul act se va ocupa de testele pentru autovehiculele care sunt deja, care funcționează deja în piață. De asemenea, avem linii directoare pentru a ajuta autoritățile naționale um, să acționeze în cazul um, dispozitivelor de manipulare. După cum știți, statele membre doreau să-și păstreze o uh, responsabilitate exclusivă în aplicarea interdicției acestor uh, um, dispozitive. Acum un an însă am înaintat o propunere legislativă pentru a avea o uh, supraveghere europeană întărită. Este o reformă fundamentală care este vitală pentru a preveni orice derapaje la nivel național. Și de asemenea este un lucru esențial pentru a recâștiga încrederea publicului. De aceea, probabil că am tot repetat acest lucru, avem nevoie ca uh, procesul legislativ să fie accelerat și aici Comisia dumneavoastră și în general Parlamentul European uh, poate aduce o diferență. Aspectul cheie aici, vă spun cu toată sinceritatea, este să ne unim forțele și aceasta este solicitarea mea principală către dumneavoastră, către colegii dumneavoastră, cum a spus și doamna președintă la început. În cadrul Parlamentului dumneavoastră sper ca și colegii de la IMCO să um, urmeze concluziile dumneavoastră. Spuneați uh, că în această dimineață IMCO, Comisia IMCO va um, vota propunerea noastră privind omologarea de tip și mă bazez pe dumneavoastră și, și pe colegii dumneavoastră pentru a rezista oricărei uh, Uh, încercări de a dilua conținutul propunerii uh, Comisiei. Sigur, acum și ritmul uh, cu care avansează lucrurile în Consiliu este foarte lent. Salut uh, eforturile care se fac pe lângă președinția malteză de a accelera traseul acestei propuneri și avem nevoie și de sprijinul dumneavoastră pentru a păstra presiunea în ceea ce privește și accelerarea procesului juridic, dar și fondul acestuia. Uh, am asistat la schimbări foarte importante în uh, industria auto, de aceea am început procesul 2030, uh, GEAR 2030. Cred că va fi o oportunitate foarte bună pentru a îmbunătăți viețile cetățenilor și oportunități de care și industria sper că va profita și pe care sper că le va înțelege. Sigur că vor exista și niște mm, noi provocări de ordin practic, autoturismele vor deveni mai complexe, acceptarea socială, înțelegerea socială și încrederea socială vor fi esențiale. Și repet, pentru a obține toate aceste lucruri, pentru a obține mm, autoturisme fără emisii. Președinta o întrerupe. Vă puteți așeza chiar acolo, în față. Sorry, <laughs> <laughs> so, so achieve it. Reiau. Uh, oricum am ajuns la concluzii, uh, spune doamna comisar, uh, Voiam, vroiam să vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați dezvăluit în uh, proiectul de raport, în proiectul de recomandări. Este textul pe care l-am văzut până acum și contăm pe dumneavoastră pentru eforturile noastre de viitor, pentru că totul, tot procesul este în întârziere și chiar trebuie să l accelerăm. Președinte, mulțumesc, uh, doamnă președinte, exact este exact ceea ce ne dorim și noi. Accelerarea îi dau cuvântul uh, raportorului. Care? Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă Biencovska, pentru că ați venit la noi în comisie. Este a doua rundă, nu este o audiere, ci doar un schimb de opinii. Uh, Salut uh, foarte mult ceea ce ați spus la început, în uh, introducere. Ați vorbit de foarte multe subiecte, de la protecția consumatorului, dar ați vorbit și de un acord corect uh, cu consumatorii, ați vorbit despre mm, procedura de încălcare, de infringement împotriva mai multor state membre și ați spus și că s-ar putea să mm, mai continuați cu astfel de proceduri și pe viitor. Vreau să mm, intru într-un subiect care e oarecum dificil pentru că protecția consumatorului în Europa și protecția consumatorului în America sunt discutate în controversă. Există și un consiliu în um, care, la care sunt plătiți uh, membrii um, din acest board cu 12 milioane de euro, deci pe an, eu cred că trebuie să facem totuși o comparație între America și Europa pentru că în Europa nu avem uh, nicio, niciun temei juridic pentru despăgubiri și mașinile la Volkswagen au putut fi reparate după ce s-a constatat eroarea. Deci ce părere aveți? Dacă nu avem un temei, un temei juridic unitar în Europa, cum putem să cerem să se compenseze, să se despăgubească la nivel european în mod armonizat? Sunt de acord cu dumneavoastră că e nevoie de un fair deal, dar nu știu cum veți putea pune în aplicare așa ceva. Mulțumesc! Mulțumesc. Domnul Gerbrandi are cuvântul acum. Vă rog frumos dacă se poate să puneți toate întrebările împreună. Pentru că vă văd de două ori pe listă. Da, mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă comisar, pentru că ați venit. First of all, um, I, I, I did expect you to also... Eu uh, mă așteptam într-adevăr să veniți cu o um, primă reacție la proiectul de raport Poate că puteți să faceți acest lucru mai târziu când o să ne răspundeți. Așteptam însă ceva mea culpa din partea comisiei, pentru că sunt de acord cu ceea ce a spus dumneavoastră în um, declarațiile introductive, însă este foarte clar că am identificat cazuri de mismanagement și din partea comisiei. Ar fi interesant de aceea să faceți o analiză și dumneavoastră la comisie a ceea ce ați făcut. N-aș vrea să ne concentrăm acum pe aceasta însă. Încă mai mă refac de, după discursul dumneavoastră introductiv din această dimineață. Ați spus că și industria și statele membre nu și-au schimbat atitudinea. Eu cred că este o declarație foarte uimitoare, una din cele mai uimitoare pe care le-am auzit aici în această comisie în ultimii ani, ceea ce înseamnă că industria și statele membre încă nu înțeleg uh, cât de enormă și uh, de dăunătoare a fost această afacere Dieselgate și cât de multe daune va aduce și pe viitor dacă nu rezolvăm problema. Pe de altă parte, declarația dumneavoastră nu m-a surprins pentru că văd același lucru, văd că statele membre în continuare nu practică un schimb de informații cu Comisia Europeană, deși ar trebui să o facă. Uh, constat că autoritățile naționale încă nu acționează așa cum ar trebui și văd de asemenea și că industria refuză în continuare să preia orice răspundere pentru ce s-a întâmplat. Și nu vorbesc aici numai de Volkswagen, care oricum e vorba de uh, toți producătorii aproape de mașini din Europa. Um, mi se pare un element foarte uimitor acesta. Și cred că cu toții vedem diferențele enorme dintre SUA și UE aici. Dacă ne uităm la felul în care a acționat uh, America împotriva Volkswagen, dar și în alte cazuri, aceea înseamnă punere în aplicare a legislației, aceea înseamnă să previi ca industria să mai uh, fraudeze pe viitor și înseamnă să protejezi uh, interesele consumatorilor, a celor care dețin mașini care au fost fraudați prin astfel de tehnici. Deci poate că ați putea să ne explicați încă o dată de ce în Europa nu suntem capabili să-i protejăm pe cetățenii noștri, de ce există această enormă diferență și de ce nu putem avea o protecție a consumatorului mult mai puternică. Am salutat procedurile de infringement pe care le-ați declanșat împotriva mai multor state membre, nu le înțeleg pe toate, de exemplu nu înțeleg uh, un lucru în Italia, Italia are, a spus că cea mai mare amendă este 300 de euro, nu mi se pare că Fiat uh, va fi speriat de 300 de euro. De ce, de ce avem astfel de amenzi ridicole? Poate puteți să ne explicați de ce ați decis să vă concentrați asupra statelor membre pe care le avem pe listă? Ideea principală este însă că în continuare vedem că statele membre nu acționează. Am avut un ministru german aici care ne-a spus uh, că trebuie să ceară Volkswagen să repare mașinile este de- și că aceasta este deja o pedeapsă enormă pentru ce au făcut. Să ceară, subliniez, nu să oblige. Deci mie mi se pare absolut deplasat. Poate puteți să ne explicați care sunt instrumentele de care dispune Comisia sau ceea ce credeți dumneavoastră că se mai poate face pentru a forța statele membre să fie mult mai proactive decât sunt în momentul de față. Și întrebarea mea finală este, l-ați întrebat pe președintele Comisiei Juncker să vorbească cu șefii de state la summiturile europene despre acest subiect, pentru că aici nu e vorba de o chestiune pe care trebuie să o trateze numai comisarul uh, competent pe fond. E o chestiune de disfuncționalitate în Europa, când statele membre pur și simplu nu respectă regulile europene și pe față refuză să le respecte. Cred că e o chestiune Europeană. Eu zic că ar trebui să facă parte din declarația introductivă a domnului Juncker la discursul său de la următorul summit sau măcar în reuniunile bilaterale cu șefii de stat. Poate că puteți să răspundeți și la această întrebare dacă nu vă deranjează. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Neil van den Kamp are cuvântul acum. Domn președinte, am și eu o întrebare pe care a menționat-o deja domnul Gerbrandi dar uh, am o abordare oarecum diferită a subiectului. Doamna comisar ne spune că nimic nu s-a schimbat în decursul a 15 luni. Întrebarea e ce am făcut noi aici? Care a fost scopul reuniunilor noastre? Ce ați făcut dumneavoastră um, la comisie? Sunt de acord cu cei doi uh, raportori. Nu s-a făcut destul și înțeleg uh, că așa este. Dar uh, dacă ne uităm la toate publicațiile, la tot ceea ce s-a întâmplat, la conflictul între Germania și Italia, nu puteți să ne spuneți că nu s-a schimbat nimic. Aș dori dacă puteți să-mi spuneți mai multe, pentru că încet, încet, activitatea acestei comisii de anchetă începe să devină cam ingrată dacă tot timpul trebuie să așteptăm ultima sută de metri și doar atunci eventual se va schimba ceva. În al doilea rând, e vorba de agenție. Ce părere are doamna comisar de discuția pe care o purtăm aici și în Comisia IMCO în legătură cu o platformă, o agenție eventual autonomă sau care este gestionată de către statele membre, care să tragă sforile în domeniu. Vreau să știu părerea dumneavoastră despre această posibilă construcție. Cred că trebuie să avem mare grijă să nu devenim un tigru fără dinți. Dumneavoastră ați spus că recomandările comisiei vor fi uh, respectate, dar atunci înseamnă că direcția generală trebuie să fie restructurată în comisie sau va trebui să acționăm diferit în cadrul Comisiei Europene și va trebui să examinăm acest dosar uh, în mod diferit pentru că caracteristica Europei este să vorbească foarte mult, totul se notează, totul se mm, rumegă pe Twitter, dar ce se schimbă până la urmă după toate acestea? se ia bună notă de aceste informații, dar eu nu cred că e suficient. Eu aștept o restructurare a giurilor, nu trebuie să dăm afară oameni, dar uh, pot fi deplasate, pot, politicile sociale de asemenea trebuie considerate, dar eu cred că și la, pe teren trebuie să se vadă uh, rezultate. Uh, doamna Bonfoa are cuvântul. Mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezența dumneavoastră și pentru acest schimb de opinii foarte important și pentru noi și pentru dumneavoastră. Probabil constatați, ca și noi, statele membre și producătorii auto nu se urcă cu noi în aceeași barcă, degeaba uh, le spunem să respecte legislația, e clar că trebuie să schimbăm ceva și trebuie să se schimbe repede. În acest cadru, mi se pare că recomandările și concluziile pe care uh, le vom uh, prezenta în raportul Comisiei de Anchetă trebuie să fie foarte puternice și nu trebuie să ne oprim la jumătatea parcursului. Sunt foarte mulțumit uh, de ceea ce a spus domnul Van den Kamp și anume întrebarea despre o agenție europeană care ar putea controla pentru ca să fie mai eficientă. Eu chiar cred că aceasta ar trebui să facă parte dintr-o propunere pe care oricum deja suntem mai multe grupuri care o susținem și cred că ar fi o concluzie bună a acestei comisii de anchetă um, și care merge în direcția votului um, pe care îl vom uh, depune, care va avea loc în IMCO, pe omologarea de tip și pe toate lucrările din această comisie. Ați spus-o și dumneavoastră, uh, una dintre măsurile importante ar fi aceasta pentru a putea garanta că um, dacă statele membre și producătorii nu respectă ceea ce li se impune, uh, atunci să existe o autoritate care să poată să îi sancționeze și să îi oblige. Eu sunt foarte bucuroasă să văd că suntem mai mulți de aceeași părere și sunt convinsă că se va regăsi și în raportul uh, Comisiei de Anchetă, raportul final. Aveam câteva întrebări, doamnă comisar, în legătură cu liniile directoare care au fost transmise către noi din uh, ianuarie 2017, așadar în legătură cu mașinile care se află deja în circulație. Vreau să știu dacă Acum Comisia va dori să testeze mașinile reparate de către Volkswagen pentru ca să se asigure că cu adevărat s-a respectat cerința aplicată uh, și norma aplicată și pentru ca să se uh, asigure de Uh, revalidarea și recalibrarea care a fost uh, garantată de KBA. Aș vrea de asemenea să știu, uh, după cum s-a discutat la grupul de experți și am avut ocazia să discutăm și la o audiere din ianuarie, S-a prezentat un o propunere în anexă, dar nu foarte mult în, rest. Bănuiesc că din motive de eficiență și din motivele de confidențialitate. Ar fi interesant însă să avem uh, mai multe informații despre problema aceasta. Alte idee în legătură cu al, treilea, al patrulea pachet RDE, Real Driving Emissions, și dacă ați putea să ne dați câteva idei despre calendarul care este prevăzut la comisie. Și, de asemenea, ne dăm seama că scandalul Dieselgate-ului nu s-a terminat și că vom mai avea probabil dezvăluiri care vor veni în următoarele zile și luni și care vor uh, atinge producători europeni, probabil, Având în vedere această situație și comportamentul suspect în ceea ce privește noxele și particolele, aș vrea să vă spun că mi se pare foarte important să îmbunătățim cooperarea instituțională și să fim mai performanți în acest schimb de informații și în respectarea calendarului pentru a putea să ameliorăm legislația. Avem în fața noastră acum, cred eu, foarte multe probleme, precum eurosceptici foarte implicați și trebuie să avem o politică exemplară, eficientă, rapidă și o politică ce poate să garanteze o aplicare a legislației uh, adoptate și de către producătorii și constructorii de um, automobile. Nu trebuie să mai repet încă o dată ce a spus domnul Gerbrandi, pentru că sunt absolut de acord cu el. Mulțumesc foarte mult, domnul Demesma, care are cuvântul acum, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Și din partea mea trebuie să vă spun că m-au îngrijorat cuvintele dumneavoastră de la început, pentru că dumneavoastră spuseseți că nu s-a făcut nicio modificare în atitudinea din partea sectorului auto, dar nici din partea statelor membre nu se mișcă nimic. Ați recunoscut și că uh, dumneavoastră, Comisia Europeană, ar fi trebuit să facă mai mult, uh, dar nu prea am auzit un mea culpa din partea dumneavoastră. Aș dori să um, fac, uh, să mă refer la problema menționată de către domnul Van den Kamp. Suntem cu toții de acord când spunem că e nevoie de o supraveghere a pieței mult mai omogene în ceea ce privește acest subiect. Propunerea de revizuire a legislației este în continuare în curs Comisia Envi a votat uh, față de un aviz uh, dat de IMCO și aici um, intervine o cerere foarte importantă care era crearea unei, crearea unei agenții autonome pentru supravegherea pieței. O agenție autonomă, subliniez. Și eu cred că această cerință față de mm, o nouă agenție, sigur, trebuie să fie examinată foarte bine uh, Asta este și ceea ce am făcut eu și eu cred că această cerere este legitimă în acest caz. Avem o agenție de navigație, avem o, una pentru aeronautică, pentru feroviar, dar nu avem niciuna pentru transportul rutier. Deci aș vrea să știu ceea ce considerați dumneavoastră. Vreau să știu dacă credeți că avem nevoie de această agenție și dacă credeți că ar fi un progres. Apoi, diferențele între testele de laborator și testele în condiții reale de condus. Aș vrea să știu dacă ați observat că analizele făcute au demonstrat că diferența dintre aceste două condiții de testare au, s-au agravat din 2016 și ancheta pe care, la care fac referire spune că aceste diferențe vor rămâne semnificative chiar după noile metode de testare. Întrebarea mea este de aceea dacă recunoaște și dumneavoastră această problemă și care sunt acțiunile pe care le întrevede Comisia pentru a putea uh, să uh, astupe această lacună. Și un alt punct pe care l-au mai menționat și alți colegi înaintea mea, e vorba de consumator. Aș vrea să știu ce putem face pentru încrederea consumatorului și informarea lui mai bună. Pentru că consumatorul are dreptul la informații corecte în ceea ce privește utilizarea uh, și um, folosirea mașinii respective, dar credeți dumneavoastră că consumatorul are dreptul și la informații cu privire la noxe sau la particulele fine din uh, mașina lui? Cred, că sau uh, chestiuni care țin de cercetare și dezvoltare aici. Într-unul din amendamentele pe care le-am înaintat uh, la acest proiect, pe care îl uh, elaborează Comisia noastră, propun ca și Comisia și statele membre să intre în dialog cu sectorul auto și să se încheie acorduri față de um, investiții minime care sunt necesare pentru cercetare și dezvoltare, mai ales în domeniul emisiilor. Vreau să știu dacă sunteți de acord cu acest amendament. Mulțumesc, doamna Ernst. Nu. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. În numele grupului meu aș dori și eu să vă mulțumesc foarte mult. Sunt aici Uh, Aș vrea să spun că suntem foarte bucuroși că ați făcut uh, remarci critice de asemenea, pentru că ele erau absolut necesare. Dacă ne uităm la toate audierile care au avut loc, s-a tot mințit, uh, s-a mințit de nu se poate, de îngheața apele, s-au spus uh, că mm, cercul este pătrat și așa mai departe. Ni s-a venit aici cu niște fețe inocente, toată lumea era foarte uimită, s-a făcut de asemenea și lobby, de fapt, publicitate pentru produse, am văzut tot ce se poate aici în fața comisiei noastre, însă noi știm foarte bine că nu am primit tot ce se putea primi. Acesta este chiar uh, și dezavantajul comisiei noastre care a putut constata că nu toate documentele îi sunt transmise, că foarte multe lucruri uh, au trebuit să fie uh, remediate pentru că nu din vina noastră, ci din vina celor care uh, au venit aici la noi mai degrabă. Aș vrea să spun ceva ce mi se pare că ar fi necesar pentru comisiile de anchetă care vor mai urmea, ca să tragem niște învățăminte. Dacă ne uităm la știrile de ieri, auzim că șeful Consiliului de Administrație uh, Volkswagen Pirsch acum îi acuză pe acționarii importanți din firma sa că lucrurile nu merg bine și se pare că este așa, vedem și o mare o amestecătură de politică și economie în aceste concerne și mi se pare că aceasta este una din probleme. Eu cred că de aia nu avansăm. Aveți dreptate, domnule comisar, cred că focusul pe care v-ați uh, oprit dumneavoastră este foarte corect. E vorba de încredere care trebuie recâștigată, dar ce vreți? Noi nu am stat aici numai de distracție, n-am făcut această comisie de distracție, raportorii și raportorii din umbră nu au stat aici numai ca să piardă vremea și și, într-adevăr, din recomandările care vin aici, din rapoartele care vin aici uh, trebuie să tragem învățăminte care trebuie să depășească ceea ce, cadrul pe care l-ați menționat dumneavoastră până acum. Adică recomandările acestea trebuie puse în aplicare. Cum continuăm atunci și cu activitatea de lobby, vreau să știu. Știm că sunt foarte multe foruri care s-au creat și mă refer la articolul 10 din proiectul de raport. Acolo se spune că peste jumate din uh, companiile uh, SRL-uri sau altele uh, au fost uh, un, compuse dintr-un amestec de economiști și alte funcții. Aș vrea să știu de ce, ce facem cu lobbyiștii care au fost și ei prezenți pe acolo. Trebuie să existe cote pentru ca să nu mai fie prezenți în Consiliul de Administrație, de exemplu. Trebuie să facem ceva pentru ca să vedem dacă ei au voie să participe până la un anumit nivel. Dreptul de vot trebuie reglementat. Deci, în ceea ce privește reprezentanții uh, grupurilor de lobby, vreau să ne spuneți ceva, pentru că mi se pare că uh, până acum s-au tras concluziile dificile și greșite. Alt punct important pentru mine este că ne dorim ca tot ceea ce s-a stabilit, uh, pachetul ADE și toate um, celelalte recomandări să fie cât se poate de stricte. Vrem să existe o bază de date publică care să conțină toate rezultatele um, testărilor Real Drive Emissions. Vrem să știm de asemenea de la dumneavoastră ce faceți cu refuzul statelor membre de a vă da toate aceste informații. Noastră ați spus că aveți proceduri de infringement pe rol. Vreau să știu dacă aveți alte mijloace prin care puteți să sancționați statele membre sau aveți nevoie de noi, eventual, noi Parlamentul, pentru ca să vă ajutăm în, um, pentru a face mai multă presiune asupra statelor membre. Uh, Știm că în statele membre entuziasmul nu este neapărat uh, debordant, dar uh, știu că și unele grupuri au încercat să ascundă unele aspecte și haideți să o spunem pe șleau, așa s-a întâmplat ultimul punct din partea mea, aș dori să știu din partea dumneavoastră de asemenea în ce măsură Comisia dorește să introducă mecanisme de securitate pentru ca să se poată um, face o alertă rapidă care să permită o luare în serios a detectării problemelor. Și vreau să știu dacă credeți că se poate garanta că nu vom mai ajunge într-o astfel de situație. Mă mai uit dacă n-am nimic, ne uitat nimic. Particulele ultrafine trebuie să nu le uităm, vrem să fie și ele în pachet. Am uitat să vă spun aceasta atunci când vorbeam de regulament regulile care vor fi adoptate de Parlament, încrederea nu se poate câștiga decât prin consecvență și vreau să vă întreb de aceea ce faceți în statele membre concret și critica la activitatea proprie a Comisiei este modern, este la modă sau nu? Credeți că se poate să avem ceva mai mult și în domeniul acesta? Pentru că am ascultat foarte mulți comisari care ne-au povestit verzi și uscate, dar nu totul era cu adevărat adevărat. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Eichhout. Thank you, Madam Chairman. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc, doamna comisar Biencovska, pentru declarațiile noastre clare. Și eu să știți că sunt uh, la fel de surprins ca mulți dintre colegii care au luat cuvântul aici față de ce ați spus. Îmi dau seama că atitudinea Consiliului nu s-a modificat semnificativ, dar îmi dau seama că nu ne putem mulțumi cu o simplă recunoaștere a acestei dispoziții a Consiliului. Și m-aș referi la liniile directoare publicate de Comisie în urmă cu două săptămâni referitor la dispozitivele de manipulare. Comisia a a dat uh, clarificări uh, foarte bune despre cum putem identifica aceste dispozitive de manipulare. Nu e cine știe ce știință, pur și simplu am pus cap la cap multe date și uh, informații pe care le aveam. Uitându-ne la liniile dumneavoastră directoare, e de mirare să vedem că Comisia consideră că poate să modifice dreptul primar. Noi, Comisia de Anchetă, am uh, trimis uh, o scrisoare la care ni s-a răspuns comisarul Careha, ne-a spus că în uh, cadrul Comisiei se știe clar că legea este clară, Acestea sunt standardele care trebuie atinse în condiții reale de condus, nu doar în condiții de testare, însă vedem că în linie directoare privind dispozitivele de manipulare, Comisia spune dacă, de pildă, facem o încercare de tip RDE, constatăm că autovehiculele pot emite de 2,5 ori mai multe emisii decât uh, în mod uh, normal. Deci mult mai mult decât ce apărea în standardul de conformitate. Deci acum iată că autovehiculele pot să emită de 5 ori mai multe astfel de emisii și um, asta în condiții de testare. Îmi pare foarte rău, dar noi știm că dacă se depășesc aceste condiții, și se dovedește asta în condiții reale, nu mai contează care e rezultatul în laborator. Dacă spuneți că um, se depășește de 5 ori, uh, vi se pare că este doar așa o posibilitate, care exista un dispozitiv de manipulare, nu știu ce să zic. Tot, cu toate acestea, sunt utile liniile directoare se spune acolo că dacă se fac schimbări minime, atunci uh, autovehiculul ar trebui să emită aceleași uh, emisii de categoria 1. Dacă doar uh, um, sunt modificări mici uh, ce privesc uh, temperatura, de pildă, sau uh, lucruri ce nu afectează emisiile. Francezii au făcut totuși niște încercări și ei și au publicat rezultatele. La Alfa Romeo, la încercarea de tip categoria 1 au constatat că Alfa Romeo emite peste 39% decât are voie, Audi 40%, Opel peste 200% și Volvo 160%. Dumneavoastră, în liniile directoare, aveți un prag la dispozitivul de manipulare care specific că nu se poate depăși limita de peste 10%. Dacă este să coroborăm ce ați scris dumneavoastră în aceste orientări cu legislația națională, vedem că ați depășit pur și simplu toate standardele. Scrieți aici. Într-un anumit sens, e adevărat că autovehicul care nu este încercat în testul reglementat și are emisii uh, mai, uh, mai ridicate decât uh, cele admise în condiții normale, are un dispozitiv de manipulare, deci este clar. Și mai avem o notă juridică, o notă internă dumneavoastră, care spune foarte clar că dacă se găsesc dispozitive de manipulare, autoritatea de omologare trebuie să revoce declarația de conformitate. Nu s-a făcut nicio astfel de anulare sau de revocare, nici o uh, autorizație de omologare nu a fost retrasă până acum în Europa. Concluzia e una simplă. Multe state membre nu se conformează legislației europene, caz în care Comisia Europeană nu poate face decât un singur lucru, să lanseze acțiunea de infringement și nu mă refer la o amendă pentru dispozitive de manipulare sau pentru că nu a existat suficientă colaborare din partea statelor membre, ci există aceste dispozitive, statele membre nu fac nimic, dar Comisia poate să intervină, poate să facă ceva, pentru că în legislație scrie foarte clar că dispozitivele de manipulare sunt interzise. Deci asta este problema. Dacă vreți să recâștigați încrederea, n-ar trebui să dați amenzi, ci ar trebui să vă asigurați foarte clar uh, că acele mașini care păcălesc oamenii nu ar uh, nu vor avea voie să circule pe șoselele noastre și să polueze. Acest test uh, foarte simplu de care v-am vorbit a fost făcut uh, doar de Franța și de încă o altă autoritate. Veți forța, veți cere celorlalte autorități naționale să facă măcar testul de categoria 1 pentru că se vede uh, foarte clar că există foarte mulți producători auto care nu se conformează cu pragul de emisii și că sunt foarte multe astfel de dispozitive de manipulare prezente și e momentul să spunem lucrurilor pe nume. Doamna Evi, mulțumesc, uh, doamnă președinte. După analiza foarte precisă și extraordinară a colegului Eichhout, care se leagă, de fapt, puncticelele pe care ne trebuiau legate pentru ca să înțelegem care e situația actuală, mi se pare că putem constata că situația e chiar mai îngrijoritoare decât credeam până azi. Eu vreau să fac, vă pun o întrebare cu privire la controversa care este în momentul de față în curs între autoritățile germane și italiene cu privire la prezența eventuală a dispozitivelor de manipulare uh, în uh, anumite autovehicule. Eu vreau să știu dacă dumneavoastră, um, în calitate de comisar uh, care se uită la această dispută, uh, aveți un rol doar de facilitator, deci de facilitator și mediator de dialog între cele două părți sau dacă încercați, adică comisia, încearcă să găsească și elemente suplimentare de anchetă pentru ca să ajungă la rezultate mai uh, complete față de cele pe care le are acum, eventual uh, implicând și părți terțe. Și dacă nu este cazul, aș vrea să știu cum și când se va încheia această controversă, dacă ambele părți uh, continuă să-și, să-și mențină poziția și să nu cedeze. Ieri chiar, în audiere, ministrul uh, de transport italian de Rio, uh, care a fost audiat la Camera Deputaților în Italia, a spus uh, că are o, vizi- o concluzie foarte optimistă cu privire la această poveste pentru că um, se pare că FCA-ul a început o acțiune voluntară în ultimii ani și a modificat um, diferite dispozitive din, Fiat, din mașinile Fiat și consideră că cu aceasta se va rezolva problema. E oare plauzibilă această, această soluționare, deci o concluzionare uh, pozitivă a acestei uh, controversate dispute și vreau să știu dacă FCA-ul în acest sens uh, își vede rolul ca fiind uh, unul de responsabilitate pentru că a vrut să modernizeze aceste software-uri sau dacă este mai degrabă o dovadă de bunăvoință și atât. Și vreau să vă întreb că totul se va termina probabil în coadă de pește, dar și fără să se identifice nicio vină nimănui, la nimeni. Mi-e teamă că mai degrabă spre acest scenariu ne, ne îndreptăm și în discursul de introducere al noastră mi s-a părut că tot în direcția aceasta se mergea. Adică nu se vede nicio îmbunătățire din partea statelor membre, nici bunăvoință de colaborare, deci toate aceste lucruri sunt îngrijorate, îngrijorătoare. Dacă puteți să comentați despre ceea ce se întâmplă. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Evi. Dăm cuvântul și celorlalți eurodeputați, doamna Grostet, și dacă mai dorește cineva să intervină, semnalați-mi acum, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Doamna comisar, vă mulțumim pentru că ați venit la această dezbatere, dezbatere importantă, pentru că ne pregătim să trecem la concluziile raportului nostru. Nu o să uh, repet uh, aspectele menționate deja de colegii mei. Vreau să mă refer aici la consumator, la deruta lor. Atunci când omul vrea să meargă să își cumpere un autovehicul, uh, nu știe în cine să aibă încredere și vedem din această cauză că a scăzut numărul de vehicule diesel nou achiziționate. Ce aveți de gând pe viitor? Cu toții suntem uh, afectați uh, de uh, problemele acestui sector auto. Un sector care depinde foarte mult și de um, petrol, de benzină, de motorină. O să avem mașini electrice, mașini hibride. Cum vedeți viitorul? va trebui să fim pregătiți ca să nu uh, ajungem să suferim dintr-o dată un șoc economic în acest domeniu. Știm că um, producătorii auto lucrează la noi tehnologii uh, pe bază de motorină. Ce părere aveți? Dacă ar apărea tehnologii mai avantajoase bazate pe motorină, ați fi gata să îi sprijiniți sau să interveniți? Asta e o întrebare. Mai mulți eurodeputați au spus și mi se pare important de subliniat, Comisia Europeană trebuie să se organizeze cumva și să uh, ia măsuri, să facă un schimb de informații mai bun între direcțiile generale și autoritățile competente. Am văzut că informațiile nu prea se transmiteau. Așa că ce veți face pentru ca această comunicare să funcționeze mai bine pe viitor? domnul Blanco Lopez. Vă mulțumesc. Doamna comisar, suntem aproape de finalizarea anchetei noastre și uh, nu putem decât să constatăm că controlele nu funcționează, informațiile și datele pe care le-am primit indică toate că a avut loc o fraudă, lucru care afectează consumatorii, încrederea utilizatorilor și uh, toate acestea au fost comise de companii, de producători care au uh, încălcat regulile sau le-au evitat în scopuri destul de dubioase. Comisia nu ar trebui doar să aloce responsabilități uh, pentru ceea ce s-a întâmplat, ci, doamnă comisar, cred că rolul dumneavoastră costă și în a arăta calea de urmat. Vrem să știm cum are de gând Comisia Europeană să colaboreze cu statele membre pentru ca astfel de situații să nu se mai repete. Nu avem nicio garanție cum că ați uh, luat uh, la cunoștință cum se cuvine concluziile ce decurg din toată această afacere. Nu suntem convinși că astfel de lucruri nu se mai pot repeta. Consumatorii europeni trebuie să primească această garanție și comisia e cea care trebuie să o dea, să ne asigurați că aceste situații nu se vor mai repeta. Altfel, riscăm să ne, pre- să ne pierdem credibilitatea. Am avut o super conferință la Paris cu obiective de mediu, obiective de sănătate și uh, am prevăzut acolo mecanisme, tot felul de instrumente. Sigur, uh, toate aceste controle trebuie să fie uh, eficiente și nu putem să le facem dacă nu suntem convinși, sau dacă nu luăm măsuri, pentru ca statele membre să respecte marile angajamente pe care le luăm noi în aceste foruri înalte. Trebuie să dăm dovadă de îndrăzneală și cred că vorbesc în numele multora. Parlamentul European dorește să conlucreze cu Comisia și uh, să o susțină în aceste hotărâri. Chiar dacă vor fi generate costuri sau cheltuieli, trebuie să facem ce se impune, astfel încât regulile să fie respectate. E aici și o chestiune de sănătate publică, iar banii pe care îi cheltuim nu vor fi doar o cheltuială, ci și o investiție. Comisia, cred, trebuie să dea dovadă de mai multă fermitate și să se ridice la înălțime. Domnul Riche. Mulțumesc, doamnă președinte. Am uh, două observații de făcut. Sunt în asentimentul colegilor mei și nu repet ce au spus ei. Vreau doar să spun că uh, în uh, tot acest scandal, întregul lanț de la constructorii auto, cred că aproape toți, până la centrele de încercări unde se aplicau metode defectuoase, statele membre care n-au controlat nimic, deci tot acest lanț pare să fie unul al neglijenței și fraudei. Iată de ce, așa cum au spus și colegii, eu susțin propunerea înființării unei autorități independente care să uh, vegheze la controlele care se fac. Și a doua observație, un subiect care uh, mă interesează foarte tare. Dacă ne uităm în urmă la când s-a declanșat toată această poveste, Comisia Europeană a propus norme cu privire la emisii CO2, NOx în special, și a făcut asta după lucrările mai multor grupuri specializate. S-a adoptat în Consiliu și, în sfârșit, s-au fixat niște praguri. Niște praguri care vedem că nu au fost deloc respectate. Ce aș vrea eu să știu este în ce condiții a făcut uh, Comisia propunerile sale, în uh, ce au constat avizele comisiilor competente, comitetelor pentru că știu că s-a lucrat în comisie, ați venit cu o propunere de praguri de emisii care au fost apoi dezbătute și promulgate dar care nu corespund nici unei realități, pentru că acum vedem că se depășesc în mod curent de 2, 3, 5 ore aceste praguri în uh, condițiile în care controlul se face corect. Deci s-au făcut propuneri de reglementare, s-au uh, adoptat niște praguri care par să nu se fi bazat pe niciun fel de realitate tehnică și au dus apoi la tot felul de complicații juridice după controle. Deci de ce am ajuns în această situație? De ce uh, pragul ar trebui să fie de 100 de grame de CO2 și de fapt e altul? Așadar, mă interesează uh, dacă discuțiile din comitetul tehnic au uh, arătat vreodată că există o, un decalaj, o discrepanță între propunerile discutate și realitate. Pentru că altfel nu ne dăm seama de ce au fost adoptate aceste propuneri, știind că ele vor fi oricum uh, încălcate. Mulțumim, doamnă comisar, cred că deja s-au strâns uh, multe întrebări. Aveți cuvântul să răspundeți. Um, of course, firstly... Mulțumesc. În primul rând, vreau să vă spun că dacă nu voi uh, da un răspuns detaliat la toate întrebările, vă voi transmite ulterior uh, o poziție scrisă și de asemenea și un răspuns uh, general la remarcile făcute aici. Aș începe cu compensarea, pentru că a fost prima întrebare și apoi îmi voi structura uh, intervenția pentru a răspunde tuturor întrebărilor. So, Așa cum ați auzit probabil în mod repetat, am încercat să facă apeluri foarte ferme la Volkswagen pentru că era vorba de o acțiune uh, voluntară de compensare, a, de despăgubire a um, cetățenilor europeni. Legislația europeană prin legislația europeană, Comisia Europeană nu are uh, puteri directe de implementare în ceea ce privește protecția consumatorilor. Uh, comisara Iurova este uh, foarte implicată în discuțiile cu organizațiile consumatorilor din statele membre, încercând uh, să um, um, armonizeze legislația europeană în acest domeniu în multe modalități Mulți ați vorbit despre uh, poziția mm, reticentă a industriei și a mm, statelor membre și am simțit asta și când am discutat despre despăgubirile pe care ar fi trebuit să le uh, acorde Volkswagen și cred că este inacceptabil cum sunt tratați consumatorii europeni în acest domeniu și voi continua să fac demersuri în acest gen și cred că și raportul dumneavoastră va fi un element important în acest sens. Uh, Știm cu toții care sunt uh, diferențele între legislația europeană și legislația americană, însă este totuși imposibil să acceptăm să nu existe niciun fel de despăgubiri când se fac aceste rechemări ale autovehiculelor și când uh, se întâmplă toate aceste lucruri. Unul dintre dumneavoastră spunea că în Italia compensările s-au ridicat la 300 de euro pe autovehicul. Sigur, nu e vorba de aceleași cifre peste tot și sunt conștientă. Unii ați fost surprinși poate de ceea ce am spus la început. Am uh, discutat aceste aspecte practic zilnic cu uh, industria, cu statele membre. Chiar ieri am avut o reuniune pe acest subiect și încă cred că industria nu și-a schimbat poziția internă și abordarea internă. Au aceeași atitudine de negare a realităților, a faptelor și mulți dintre dumneavoastră ați spus pe bună dreptate că și statele membre nu aplică legea. M-ați întrebat ce a făcut Comisia până acum. Încerc să fiu uh, foarte clară și sinceră, spunând că am făcut tot ce am putut. Trei lucruri. Până acum, instrumentele noastre sunt foarte limitate. Sigur că ele se leagă de aplicare. Spuneam și uh, anterior, când am venit în fața dumneavoastră, trebuie să avem uh, o bună bază de date pentru a lansa procedurile de încălcare. Am făcut asta în decembrie cu șapte state membre, cu o bază de date foarte bună și au termen până astăzi să răspundă, să, să, să ofere răspunsuri și vom uh, începe să răspundem uh, adreselor de la statele membre. Nu pot să vă ofer o dată ulterioară, însă sunt uh, sigură, practic, că vor exista noi uh, proceduri de încălcare în următoarele luni dar acestea sunt niște instrumente foarte limitate, cum spuneam. Avem nevoie de un nou sistem de omologare de tip. Uh, trebuie să fie modificat întregul sistem de control, de verificare a emisiilor și trebuie schimbat și regimul de autorizare. Instituțiile care oferă această omologare de tip. Cred că în 90% din uh, uh, cazuri, recomandările dumneavoastră din proiectul de raport sunt foarte similare de ceea, cu ceea ce eu însă îmi gândesc. Mai sunt și divergențe. Nu cred că avem o nevoie de o agenție europeană separată în uh, acest domeniu, cum este agenția similară din Statele Unite. Uh, însă avem nevoie de o supraveghere a pieței care să fie făcută de către autoritățile independente din statele membre. Cum spuneam și la început, statele membre au uh, în mod clar uh, sentimentul că sunt singurele în măsură să uh, efectueze aceste controle ale uh, vehiculelor care ies din fabrică. Deci, acest mecanism de control trebuie să fie pus în uh, aplicare cât mai rapid, luându-se în calcul și aspectele financiare. Din cauza costurilor de timp, de costuri, din cauza implicațiilor bugetare și de expertiză, opțiunea unei agenții centrale europene nu a fost selectată ca soluție posibilă. Poate că este singurul punct unde chiar avem o divergență, Comisia Europeană și Comisia dumneavoastră. În rest, cred că suntem de acord. M-ați întrebat care este poziția președintelui Juncker uh, aici. Sigur că toate procedurile de încălcare sunt decise în mod colectiv uh, în cadrul comisiei. Președintele Juncker este la curent cu toate cazurile și vom um, vom defini în ce stadiu al uh, acestui proces uh, intervenția Consiliului European ar putea avea un efect dezirabil, ar putea avea cel mai bun efect. Vă spuneam că am contacte zilnice cu statele membre și cu industria auto și am nevoie de sprijinul dumneavoastră pentru că chiar resimt că încă încearcă să tărăgăneze lucrurile. Primim și, și știu că le-am cerut uh, date tehnice și trebuie să le uh, analizăm. Primim volume foarte mari și nu este neapărat abordarea pe care eu aș uh, susține-o în acest caz. Am spus că nu putem progresa uh, către uh, autovehicule cu zero emisii uh, și către recâștigarea credibilității în fața consumatorilor dacă nu oferim o explicație clară. Însă, printr-un nou sistem de omolog- omologare de tip, fără un sistem nou de omologare de tip, vom rămâne blocați în aceeași situație și vom putea doar uh, emite proceduri de încălcare. Asta nu înseamnă că dacă uh, vom schimba sistemul nu va mai exista niciun fel de fraudă pe viitor, dar uh, nu pot să promit asta, dar cel puțin ele vor fi limitate, vor fi mult mai puține. În trecut, niciun stat membru și nicio companie din industria auto nu a cerut linii de directoare de implementare. Uh, Uh, însă lucrurile ar trebui să fie foarte clare. Mecanismele, um, dispozitivele de manipulare sunt absolut ilegale în Europa. Însă am emis aceste orientări de interpretare ca să fie un instrument pentru statele membre atunci când trebuie să evalueze situația. Pentru că aici statele membre sunt responsabile să facă evaluarea, nu Comisia. Am propus aceste orientări prin care ele să înțeleagă cum se aplice acest articol și sper că le vor fi de ajutor pentru că vor trebui să respecte aceste orientări. Și cred că cel mai important lucru este să înțelegeți că avem nevoie de sprijinul dumneavoastră pentru a merge mai departe și la un nou, tip de omolog- un nou sistem de omologare de tip. și la uh, mecanismele de verificare. În cadrul grupului de lucru vom evalua câte autoturisme cu emisii zero, um, de exemplu autoturisme electrice, vor uh, fi funcționale în 2030 și vor circula pe drumurile europene. Aceste cifre sunt în creștere, din câte vedem, uh, lună de lună și industria trebuie să se pregătească pentru această situație. Și chiar ieri le-am spus că a venit momentul să ne reorientăm eforturile de cercetare de resurse umane către autoturismele electrice și cele care au zero emisii Asta este, de altfel, o parte importantă din discuțiile pe care le am cu industria. Din păcate, în aceste 18 luni, nu pot să vă spun că aș fi uh, resimțit o modificare substanțială a abordării uh, statelor membre și a modului în care percep ele acest cantal al emisiilor. Ca și dumneavoastră, am senzația că a fost unul dintre uh, cele mai uh, grave scandaluri pe care le-am avut în Uniunea Europeană. Mulțumesc, doamnă comisar. Vred, văd că mai sunt multe persoane care vor să revină. Nu, mi-aș fi dorit, mi-aș fi dorit uh, să primesc un răspuns de la dumneavoastră. N-ați spus nimic despre mm, liniile de directoare pentru interpretare orientările. Da, ă, sunt de acord cu dumneavoastră că statele membre nu au implementat legislația europeană care din 2016 a devenit și mai restrictivă. Producătorii de autovehicule trebuie să aibă o strategie de reducere a emisiilor pe care statele membre o evaluează. Deci cred că liniile directoare, orientările sunt foarte stricte. Aceste orientări vor ajuta statele membre să își să aibă o strategie. Da, dar ați spus că statele membre nu respectă legislația europeană. Ați spus nu au respectat legislația europeană. Deci încă uh, dacă nu respectă legislația europeană, e bine, uh, autoturismele respective nu ar trebui să mai funcționeze, nu ar trebui să mai fie pe drumuri. Ați spus că dacă nu sunt conforme, acestea trebuie să fie retrase. Atunci Comisia Europeană va lansa proceduri de uh, încălcare și împotriva acestor state. Da, credeam că am fost clară când am spus acest lucru. Bun, dacă spuneți că nu respectă, înseamnă că este încălcare, da? Da. Așa cum am spus, am avut aceste șapte proceduri de încălcare în decembrie și pentru a aplica proceduri similare trebuie să avem o bază de date suficientă și completă. Și în următoarele luni vom avea noi proceduri de încălcare. Da, clar, clar. Dragi colegi, doamna Ernst, dar vă rog, nu o întrebare nouă. Nu. Hin zu der Lobby. Mai, uh, întrebarea mea despre organizațiile de lobby și felul în care ați gestionat organizațiile de lobbyiști, nu ați răspuns la ea. E importantă pentru că e important să știm când se vorbește de componența unor grupuri de lucru, să vedem ce prezență din partea lobbyiștilor avem. Da, e ultima întrebare însă. Uh, Lobbyismul este un lucru destul de general în Parlament aici. Doamna comisar. So this, this question in writing because this is, this is the... Da. Este o problemă generală. Și uh, simt că lobby-ul uh, producătorilor de uh, producătorilor auto influențează foarte mult statele membre. Asta este clar, dar o să vă dau mai multe detalii în scris a devenit o problemă generală, într-adevăr. Da, văd că sunteți mulți care doriți uh, să reintrați în discuție, însă vom continua oricum cu discutarea raportului și cred că Comisia Europeană trebuie să aibă o atitudine foarte fermă uh, în toată această situație și este una dintre ultimele reuniuni pe care le avem aici în această comisie de anchetă. Apoi ne vom întoarce în comisiile noastre respective, respective Envi, ITRE, TRAN, IMCO pentru a ne asigura că toate aceste lucruri sunt puse în aplicare. Domnul Gerbranti, da, o moțiune de ordine. Uh, avem este 10 și un sfert, uh, reuniunea durează până la 12 jumate în mod uh, oficial. Nu cred că avem nevoie de două ore pentru a dezbate amendamentele. De ce? Să nu organizăm o a doua rundă de întrebări unde putem uh, timp de un minut să ne reformulăm întrebările, pentru că nici eu nu am primit un răspuns la întrebarea mea. Suntem aici pentru a primi întrebări. Președinte, înțeleg foarte bine poziția dumneavoastră și suntem cunoscuți prin metoda noastră de audiere, în sensul că punem foarte multe întrebări mereu, însă trebuie să vă spun că doamna comisar trebuie să meargă la o altă comisie, așa că vă rog să facem acest lucru în scris. Da? Să ne asigurăm că avem uh, o nouă rundă de întrebări scrise și răspunsuri în scris la aceste întrebări. Pare rău. Da? Mulțumesc, mulțumesc, uh, doamna comisar. Okay, dear colleagues, sorry for that. Let... Dragi colegi, îmi... Uh, vă, vă invit așadar încă o dată să adresați întrebări în scris. There will be, there will be efforts to go to the plenary. Yeah. So, sorry for that, colleagues. Um, Bun. To our um, uh, second point on the agenda. Trecem acum la uh, punctul 5 Uh, de pe agenda noastră și anume raportul referitor la ancheta privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor. E vorba deci de proiectul de raport și proiectul de recomandări în urma anchetei privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor. Avem doi raportori excelenți aici, cărora le voi da cuvântul, domnul Ghizeche și domnul Gerbrandi și apoi vom continua cu raportorii din umbră și apoi vom deschide, vom avea o discuție deschisă cu uh, restul uh, membrilor. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul, dragi colegi. Mulțumesc în primul rând secretariatului care a lucrat extrem de bine și m-a susținut foarte mult în tot procesul de negociere. Pe lângă aceasta aș dori să îi mulțumesc domnului Gerbrandi, colegul meu, pentru colaborarea constructivă de până acum. Prin această colaborare constructivă între toate grupurile politice am reușit să găsim uh, un echilibru foarte bun într-o parte a raportului, mai ales uh, în contextul în care mai multe audiere au permis mai multe interpretări, de fapt, ale problemei și, din perspectiva mea, am reușit să găsim un compromis care, după părerea mea, este acceptabil. Aș dori, în uh, acest spirit al compromisului pozitiv, să continuăm și mai departe. Pe scurt, care este situația acum? Avem 250 uh, de uh, amendamente și la recomandare 181 de amendamente. Va fi mai greu să găsim uh, compromisuri din cauza unor bariere tehnice pentru Parlament e tipic, de exemplu, traducerea în germană nu există încă în amendamente, trebuie să lucrez în uh, am franceză, engleză, italiană, ceea ce nu mă facilitează niciun fel activitatea, dar și raportorii din umbră au aceeași uh, constrângere. Mai așteptăm însă. Avem uh, poziții care sunt destul de diferite. Avem 9 compromisuri pentru recomandări și 8 pentru, uh, pentru concluzii și 8 pentru recomandări. O să le discutăm la Strasbourg. Iar din partea PPE noi avem câteva priorități care n-ar trebui să se piardă Dieselul rămâne o tehnologie de viitor. Se poate și acum să se respecte limite folosind diesel, însă trebuie ca tehnologiile existente să fie și aplicate. Atunci e posibil. Eu cred însă că n-ar trebui din motive ideologice să renunțăm la diesel. La întrebarea cu privire la factorul de conformitate și la legislația RDE din momentul de față, am discutat acum și cu doamna comisar exact despre aceasta, dacă noi, ca Parlament, uh, întârziem procedura, trebuie să spunem totuși anumite lucruri clar. Legislația RDE ar trebui să intre în vigoare în septembrie 2017 și al patrulea pachet care este necesar pentru a clarifica lucrurile nu, sunt, nu este încă publicat. Deci, într-adevăr, necesităm o cooperare foarte strânsă și nu neapărat să arătăm cu degetul la celălalt uh, și să ne pasăm uh, răspunderea dintr-o parte într-alta. În ceea ce privește software-ul de manipulare, Nimeni nu știa nimic de aceste dispozitive, întotdeauna se puteau vedea diferențe între testele de laborator și condusul real, însă nimeni nu știa de o fraudare conștientă prin aceste dispozitive. La chestiunile tehnologice, la cotele de software, întrebarea e dacă trebuie să găsim o reglementare care să poată să fie și fezabilă, dacă regulile nu sunt aplicate de către industrie, eu cred că trebuie să găsim o abordare mai constructivă. Eu cred însă că putem continua colaborarea constructivă de până acum și mă bucur de colaborarea viitoare cu raportorii. Vreau să menționez un punct care este foarte actual în ziarele din Germania. Aici, în comisie, l-am avut pe, l-am invitat pe premierul uh, Renan uh, Saxoniei Inferioare, care n-a venit, a refuzat, ne-a scris doar o scrisoare și acum se discute, de exemplu, proiectul domnului Pireș, um, despre um, consiliile de administrație care încă din înainte de 2015, de exemplu, păreau să știe la Volkswagen de manipulare. Acum e o dispută în curs, nu știu care este adevărul, dar premierul uh, Saxoniei Inferioare spune că nu e adevărat, Pirich spune că da, deci avem informații contradictorii despre ce se știa și ce nu. E foarte dificil pentru noi, pentru că mandatul comisiei se termină pe 28 februarie. Avem data când vom vota. Nu s-a planificat o prelungire și nici nu vom cere o prelungire. Întrebarea mea este, și poate la nivelul coordonatorilor putem să facem acest lucru, dacă uh, trebuie să păstrăm, să continuăm uh, invitațiile, poate și către domnul Vail sau domnul Pirich ca să vină aici, sau dacă nu se poate, să avem, uh, să cerem într-o procedură scrisă clarificare, dar eu zic să nu lăsăm să cadă această discuție pentru că nu, se, nu este încă clarificată. Mulțumesc, domnul Gerplandi. Mulțumesc, domnul președinte. Tocmai vroiam să spun că politicile de port partid s-au uh, repartizat cumva s-au, s-au depărtat de comisia noastră în timp ce noi încercam să intrăm în cele mai multe detalii. Dar coraportorul meu mi arată că nu este întotdeauna așa. Desigur, mai sunt multe de zis. Mai sunt multe de zis despre ceea ce am făcut noi, despre amendamente, dar uh, după ce Jens Ghizeke a spus deja multe despre detaliile tehnice ale raportului și despre amendamente, eu nu o să fac același lucru. Aș prefera să vin cu o remarcă generală. Dacă ne uităm uh, unde am început acum câțiva ani cu câteva grupuri care nu erau nici măcar în favoarea unei comisii de anchete, a unele doreau foarte tare, alții deja și-au tras concluziile înainte să înceapă activitatea această comisie de anchetă, am putut constata că această comisie s-a concentrat foarte mult pe conținut. Am constatat de asemenea că am reușit să ne punem de acord din stânga extremă până în stânga dreapta extremă. Chiar am găsit un compromis eu cred, și eu vorbesc în calitate de autor al proiectului de raport, că Jens Gizeke și chiar uh, Pablo Zelba înaintea lui și cu mine am reușit să dezvoltăm, un, să elaborăm un raport uh, care poate fi acceptabil pentru toată lumea sau majoritatea dintre noi. Există întotdeauna mm, cale de îmbunătățire. Unele amendamente sunt uh, sunt poate de îmbunătățit, dar în 99% din cazuri amendamentele pot schimba un raport și cred că am lucrat foarte bine în ultimele luni, în 11-12 luni care au trecut pentru ca să avem un raport puternic. La fel ca și Jens Ghizec, aș dori să mulțumesc și eu raportorilor din umbră pentru cooperarea puternică de care au dat dovadă în partea de fond, am avut nevoie de consens și ei au fost gata să-l ofere. Asta este ceea ce am obținut în decembrie anul trecut. Sunt foarte optimist despre găsirea de compromisuri. Există câteva dificultăți, sigur, le vom rezolva și în final vom vota și vom vedea ce fel de majoritate putem obține în această comisie. Eu sunt optimist însă despre rezultatul final și mă bucur foarte mult de activitatea din următoarele zile și luni cu raportorii din umbră la sfârșitul, până la sfârșitul lunii. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și vreau și eu să subliniez, spune președinta, că am primit uh, într-adevăr informații că uh, atmosfera a fost foarte pozitivă. Vă rog, mulțumesc! Și eu sunt... Uh, de, foarte mulțumită de ceea ce am putut să obținem până acum, mai ales de partea de conținut și mă bucur că am putut intra în această etapă fundamentală a recomandărilor și concluziilor. Textele inițiale au fost bune, iar uh, activitatea emisă a fost foarte completă. Am avut o pregătire anterioară foarte bună și am constatat că există foarte multe convergențe, mi se pare important. Însă avem și subiecte la care Așa cum a zis colegul meu Ghezic, dar și colegul meu Gerbrandi, există subiecte la care nu suntem încă de acord. Trebuie să o spunem și uh, prima reuniune a raportorilor din umbră de ieri a arătat deja câteva din aceste puncte. Avem nevoie de reuniunea de săptămâna viitoare și poate și de alte reuniuni, pentru că eu zic că este important să discutăm în continuare. Punctele la care socialiștii și democrații au anumite îngrijorări vor fi abordate și pe viitor. E vorba mai întâi, după cum am zis și în audierea doamnei comisar, crearea unei agenții europene. Ne dăm seama foarte bine că situația actuală este problematică și doamna comisar a răspuns foarte dezamăgitor, spunând că e de competența statelor membre. Vedem chiar că există o problemă mare de eficiență și o problemă și de respectare a legislației nu mi se pare acceptabil, cel puțin nouă nu mi se pare acceptabil, pentru că altfel s-ar putea să trăim scandaluri diferite și noi în următorii ani. Ceea ce este important de asemenea și un subiect la care voi fi foarte vigilentă la uh, reuniunile de discuție pe compromis este lipsa de mandat clar care a fost dat uh, Comisiei pentru a ancheta cu adevărat pe nerespectarea legislației în legătură cu dispozitivele de manipulare la constructorii auto. Avem diferențe prea mari de aplicare a legislației între statele membre, nu putem să tolerăm așa ceva, trebuie să facem recomandări și în legătură cu problema aceasta. Iar în legătură cu regimul sancțiunilor, nivelul, nevoia de a avea sancțiuni la nivel europene e esențială. Trebuie să avem și o procedură de omologare armonizată, mi se pare esențial, pentru că momentan nu există deloc. Nevoia de a-i despăgubi pe consumator, o altă nevoie clară și am auzit ce a spus doamna comisar. Ne-a spus că la ora actuală, nu la nivel european, e incapacitatea de acțiune, deci înseamnă că avem o responsabilitate pentru a pregăti și protecție pentru consumatori. Cred că multă lume din sală și multă lume în general care a participat la Comisia de Anchetă este de acord că protecția consumatorilor rămâne o prioritate. Grupul Socialiștilor și Democraților dorește să insiste și asupra calendarului nejustificat și presiunea industriei, care se bazează pe supravegherea europeană care e necesară, nu numai din partea statelor, ci și din partea Comisiei și dorește o favorizare a unui factor de conformitate cât se poate de apropiat de unul. Aspectele metodologice sunt și ele foarte importante. Avem o marjă de îmbunătățire a comisiilor de uh, anchetă în general. Calendarul nu a fost ideal uh, pentru că a coincis cu activitatea în ceea ce privește um, a fost concomitent cu alte activități care mm, erau similare și văd că votul de astăzi din uh, IMCO și trecerea în plenară a textului um, vor avea timp, loc în același timp ca votul de la plenară pentru Comisia de Anchetă. Nu se poate să nu existe uh, o ține, să nu se țină cont de propunerile comisiei, așa cum a fost când s-a lucrat în același timp cu grupul de lucru că pe omologare, ceea ce n-a fost bine. Deci trebuie să existe o mai bună sincronizare a activităților uh, pentru ca să nu mai uh, facem așa ca până acum și cred că și raportorii și raportorii din umbră sunt de acord. Acest calendar coerent trebuie uh, să fie respectat încă de la început și așa am spus-o și când s-a creat comisia. Miza e foarte mare, am avut o responsabilitate enormă în această comisie de anchetă, pentru că nu suntem aici numai pentru a comenta și regreta ce s-a întâmplat, ci pentru a face și recomandări. Convingerea mea, și cred că nu sunt singura cu ea, este că e, avem o abordare globală a politicii industriale în ceea ce privește ocuparea tehnologiile în domeniul auto, deci e vorba de lucruri care țin de respectarea sănătății și protecția sănătății cetățenilor și a mediului, dreptul consumatorilor, deci o abordare globală. Noi suntem absolut convinși și ea revine această convingere din nevoia unui nivel european și suntem convinși, deci spuneam că e nevoie de propuneri la nivel european. Nu se poate să fie totul în competența statelor membre. Nivelul acesta european um, va putea să aducă protecția necesară. E vorba de o chestiune politică. Europa trebuie să demonstreze că poate să protejeze europenii și um, la nivelul acesta trebuie să facem mai mult și să fim disponibili să elaborăm deci aceste amendamente de compromis pe care le prezentăm împreună. Mulțumesc! Vă rog! Mulțumesc, doamnă președinte! Domnul Henkel este raportorul din umbră, dar eu o să vă dau câteva idei uh, asupra perspectivei noastre. Vreau să mulțumesc în primul rând raportorilor, au lucrat excelent și le urez curaj pentru ceea ce va urma. În general, salut concluziile, recomandările. Eu cred că ele trimit un semnal politic foarte important, sunt foarte complete de asemenea. Și eu am înaintat câteva amendamente cu Judy Gerling împreună și aș vrea să subliniez trei puncte în aceeași direcție ca întrebarea pe care am pus-o doamnei comisar și spre care, de la care n-am primit niciun răspuns sau măcar un răspuns foarte dezamăgitor, de fapt. Amendamentul 28. Noi cerem să primim mai multe informații, uh, adică consumatorii să primească mai multe informații. Până acum n-au primit destule, trebuie să îmbunătățim informarea lor. După părerea noastră, consumatorul trebuie să obțină informații precise și corecte în legătură cu emisiile de azot și de particule fine. În alte amendamente am mai cerut de asemenea să se îmbunătățească dialogul cu statele membre și cu uh, sectorul auto. Protecția sectorului uh, public și al uh, mediului este o responsabilitate partajată la care și sectorul auto trebuie să-și asume un rol. Și aici trebuie să recuperăm uh, întârzierea, e esențial să facem aceasta. Cercetarea și dezvoltarea trebuie să joace un rol determinant, un important și de aceea am pus întrebarea despre uh, investițiile minime pentru mașinile curate. Și în final, dacă îmi permiteți să mai subliniez un ultim punct, um, să vorbesc adică de un amendament care merge în direcția avizului Comisiei ENVI uh, cu privire la uh, stabilirea unei agenții de supraveghere autonomă în Europa, pe care văd că există un consens foarte larg. E nevoie de o supraveghere autonomă mult mai bună. Întrebarea e care e forma cea mai bună de a o face și eu cred că, în acest sens, o agenție e legitimă. Am o întrebare pe care vreau să o pun raportorilor, mai precis domnului Gerbrandi. Am înțeles în interviul pe care l-ați dat Observatorului European că nu sunteți încă convins de necesitatea acestei agenții. Nu sunteți convins de pertinența ei. Ați spus că va fi un vot de neîncredere din partea comisiei. Bine, eu sunt uh, destul de circumspect în legătură cu interviurile care se dau presei, dar credeam că tocmai una din concluziile acestei comisii de anchetă a fost că, din fiind dat că Comisia Europeană nu a dat dovadă decât de mismanagement, e bună o agenție. Eu sunt convins că cererea de creare a unei agenții este absolut legitimă în acest caz. Sper ca acest amendament să poată să-și găsească locul în textul final. Mulțumesc, doamna Ernst. Da, mulțumesc. Eu vorbesc în numele raportorului nostru din umbră și vorbesc și în numele grupului și vreau să vă transmit poziția noastră. Nu sunt sigură dacă la începutul sau suntem la începutul sau la sfârșitul acestei uh, comisii, că dacă ne uităm la ce se discută, parcă am fi la mijloc. Constatăm că foarte multe lucruri au rămas nerezolvate și nu este adevărat că nimeni n-a știut de nimic. Știm de mult că, de exemplu, în Germania, Um, Oficiul pentru Mediu a informat de mult despre ce se întâmpla, s-a întâlnit cu reprezentanța ai guvernului german despre problemele care țin de scandalul Dieselgate și au existat informații care au ajuns și la comisie. Deci mi se pare foarte dificil să spunem acum că nimeni nu știa nimic. Nici nu sunt sigură dacă suntem de acord cu PP-ul pe toate punctele. Există poziții foarte diferite pe lucruri importante, de exemplu, consecvența care este necesară. Despre ce e vorba? Nu e vorba numai de identificarea fraudei uh, și de restabilirea încrederii, deși e un punct esențial cel din urmă, dar e vorba de sănătatea oamenilor, de protecția mediului, de standarde pe care ni le-am stabilit chiar noi și e vorba de respectarea dreptului comunitar. Și cred că trebuie să tragem mai multe concluzii. Există foarte multe uh, legături uh, care s-au făcut, multe consecințe care s-au tras, dar trebuie să uh, concluzii care s-au tras, dar totuși Comisia și statele membre, trebuie să spunem, au eșuat. Au eșuat concret um, în constatarea discrepanțelor, în evaluarea grupului uh, la nivel înalt, la folos, care, în folosirea informațiilor despre existența um, dispozitivelor de manipulare și aceasta ani de zile la rând. Comisia nu și-a stabilit clar rolul, nu a spus clar ce ar fi trebuit să facă și nici uh, nu și-a preluat funcția de supraveghere. Comisia nu este numai un moderator între două partide sau mai multe părți care se ceartă, ci ea este gardianul tratatelor, deci ea trebuie să și fie gardianul punerii în aplicare a directivelor, a legislației și eu zic că nu a făcut acest lucru. Trebuie să constatăm și aceasta este situația. A pasat întotdeauna lucrurile mai departe la statele membre, care și ele cu siguranță au o vină, inclusiv producătorii auto, bineînțeles, dar eu cred că e prea puțin trebuie să criticăm în continuare pentru ca să se știe care e situația, pentru că până la urmă cel care pierde cel mai mult în această problemă este consumatorul. Consumatorul care um, este prins între luptele dintre economie și politică, cel puțin în Europa așa este, măcar uh, o despăgubire să primească, mi se pare că s-a, nu s-a făcut nimic în această direcție și nu ne interesează dacă premierul din land, un land care este guvernat de SPD e de acord sau nu, sau dacă nu știu cine din Bundestag, de la CDU, vine să ne demonstreze altceva, eu zic că s-a făcut prea puțin și uh, aceasta este o evidență. Și vroiam să se spună aici așa ceva. Ce e important uh, pentru noi am introdus în amendamente. Primul punct, reguli mai clare pentru activitatea de lobbyiști. Sigur că sunt și alte comisii implicate în ceea ce privește lobbyiștii. E o activitate de-a noastră tipică să ne ocupăm de ei, dar eu zic că totuși aici au jucat un rol foarte important și trebuie să existe propuneri uh, în acest raport. Am spus foarte clar și că pentru activitatea următoarelor comisii de anchetă ne-am dori un instrument mai eficient. Din nou, o remarcă generală, dar importantă, pentru că nu poate fi o comisie de anchetă decât uh, o comisie care chiar poate să ancheteze. Am fost nemulțumiți că s-a stabilit uh, finanțarea într-un moment în care legislația era deja în curs s-a făcut o elaborare pe parcurs. E nevoie de o mai bună sincronizare a mm, proceselor. Ne-a deranjat și spun aceasta foarte clar că mm, și cooperarea a fost între grupurile politice de multe ori dezastroasă, se venea prea târziu sau nu veneau deloc și în Bundestagul Germaniei la fel, nu e vorba de un fenomen care ține numai de Parlamentul European și acolo experții uh, au venit la comisia de anchetă de acolo, la, uh, n-au venit la comisia de anchetă care a fost instaurată în Bundestag, crezând că nu e prea important. Cu atât mai important este ca a noastră comisie să facă mai multe și tocmai să uh, participe mai bine la anchete. Altceva important, transparența, răspunsuri rapide când se cer documentele și, în ultimul rând, ce e foarte important pentru noi în activitatea noastră de deputați, uh, este, și spunem uh, aceasta clar, că și toate documentele pentru asistenții uh, acreditați să fie puse la dispoziție și lor, documentele să le fie la, puse la dispoziție pentru ca să putem cu adevărat să avem ceva de zis. Mulțumesc! Very much. Mulțumim, doamna Deli. Mulțumesc, doamna președinte. Mai întâi de toate, vreau să îi mulțumesc raportorului, domnului Gerbrandi și uh, cu raportorului, domnului Ghizele. Mulțumesc pentru munca pe care ați făcut-o. Aveți o mare responsabilitate în calitate de co-raportori. Raportul dumneavoastră va transmite un mesaj către exterior și deci către cetățenii europeni. Pentru că acest Dieselgate nu doar că a scuturat statele membre și industria auto, și i-a cam scuturat din amorțeală și pe cetățenii europeni care sunt acum mai atenți la ce facem noi în calitate de responsabil polir. Mă uit la calendar și nu pot decât să regret faptul că astăzi se adoptă în Comisia IMCO raportul privind omologarea de tip, moment în care noi la EMIS nu am adoptat încă concluziile noastre. Deci e aici o problemă de fond, de sincronizare a calendarului și de adoptare a legislației. În al doilea rând, dragi coraportori, aș vrea să vă uitați cu atenție la lucrările Comisiei Envi și Comisiei TRAN, care sunt de o calitate excelentă și care ne arată, ne deschid câteva direcții de reflexie. Mulți uh, s-au referit aici la această agenție europeană. Comisia ne spune că e nevoie de o astfel de agenție, asta a spus Comisia Envi, iar Comisia Tran merge chiar mai departe Anvizajează o astfel de posibilitate. Iată, deci trebuie să ținem cont de toate acestea. În orice caz, sunteți pe calea cea bună, dragi co-raportori, și dumneavoastră aveți o responsabilitate clară. Sigur, spuneți că statele membre sunt cele care au responsabilitatea principală, dar așa cum a spus doamna comisar acum câteva minute, statele membre n-au învățat nimic din acest scandal. Însă, raportul dumneavoastră, cred, ar trebui să fie și mai ferm, mai ales în privința lacunelor pe care le-ați constatat, domnule Gerbrandi. Lacunele la nivelul comisiei și acolo trebuie să tragem învățăminte. Aveți dreptate. Și iată de ce noi am uh, depus amendamentul 47, unul foarte clar care spune Comisia europeană nu s-a prevalat de informațiile puse la dispoziție între 2009 și 2010 și ar fi trebuit, uh, pe baza acestor informații, să ancheteze uh, producătorii uh, autosuspectați de fraudă pe lângă lucrările în curs cu privire la pachetul RDE. Așadar, cred, dragi co-raportor, că raportul dumneavoastră reprezintă un instrument excepțional care uh, trebuie să arate că există un moment înainte și un moment de după Dieselgate. Trebuie să ne asigurăm că nu o să se mai producă niciodată un astfel de Dieselgate aici în Europa. Deci trebuie să tragem toate învățămintele din acest scandal. În sensul acesta vă rog să citiți amendamentul nostru. Sper să-l preluați în raport și să știți că voi veghea la, la acest lucru, la preluarea amendamentului în textul final. Mulțumesc! Doamna Evi. Mulțumesc, doamna președinte. Și eu vreau să-i felicit pe cei doi coraportori. În ciuda dubilor și a așteptărilor destul de scăzute pe care le-au avut unii la început, consider că munca este de o calitate foarte bună, iar textul merge în direcția cea bună. El conține foarte multe dintre uh, elementele ce au uh, apărut la iveală în audierile din uh, ultimele luni. Nu o să repet ce s-a spus deja, doar uh, două aspecte vreau să subliniez care sunt importante pentru noi. Agenția. Comisia pentru Mediu a avut o poziție foarte fermă, susținând înființarea unei agenții unice la nivel european, independente și cu competențe puternice. La Comisia IMCO există de, o recomandare similară, poate puțin mai diluată. Sigur, recomandările acestea nu sunt obligatorii, dar eu cred că ar trebui să avem ambiția și curajul de a cere înființarea acestei agenții. În legătură cu sistemul de omologare de tip, au fost uh, depuse mai multe amendamente, avem mai multe amendamente de compromis chiar. Cred că ar trebui să fim foarte exact și clar în privința factorului de conformitate. Avem nevoie de un set unic de criterii de conformitate. Totul trebuie să fie foarte clar, detaliat și amănunțit. și noi vom continua să monitorizăm și să colaborăm în cadrul uh, întâlnirilor cu raportorii din umbră. Domnul Zoriniu. Mulțumesc foarte mult, uh, doamna președinte. Și eu doresc să le mulțumesc celor doi coraportori și să spun că mi-a plăcut foarte mult atmosfera pe care am avut-o și spiritul în care s-a elaborat raportul. Sigur, nu am uh, realizat tot ce ne-am propus, dar am făcut un uh, progres considerabil și cred că ar trebui să continuăm în uh, același spirit până la adoptarea finală a textului. Am făcut uh, multe pentru interesele cetățenilor, dar și pentru interesele industriei, pentru că și lor le, uh, le face bine o mai mare claritate. O să mă refer acum la câteva aspecte importante pentru noi. Comisia nu a dat dovadă de voința politică necesară uh, pentru a-și îndeplini mandatul și a investiga practicile frauduloase semnalate. În al doilea rând, nu a existat niciun fel de încercare de a înțelege de ce apar acele discrepanțe între emisiile măsurate în laborator și în condiții de trafic pe carosabil. Rezultatele încercărilor au fost puse la dispoziție de industrie de sectorul auto. Noi uh, mergem pe o cultură a responsabilității. Se pare că nu e suficient. Cred că trebuie să um, inoculăm sau să um, cultivăm mai mult această atitudine a responsabilității și trebuie să consolidăm mandatul Centrului Comun de Cercetare. Da, de ce nu? Să avem o agenție pentru autovehicule. De asemenea, trebuie să vedem cum putem să le dăm cetățenilor europeni o modalitate de compensare. S-a vorbit despre vehicule electrice, hibride, da, sunt uh, idei interesante la care e bine să fim uh, atenți. Și uh, cred că se va vedea că comisia noastră de anchetă chiar a făcut ceva pentru binele cetățenilor. Mulțumim, aici uh, ne oprim. Dăm cuvântul din nou raportorilor, domnul Ghebranti. Mulțumesc, doamna președinte. Nu o să răspund uh, în amănunțime la toate cele exprimate aici. Am constatat în general că colegii ne susțin în munca făcută. Vorbesc în neerlandeză pentru că domnul Demesmacher a pus o întrebare concretă referitor la agenție și vreau să-i răspund în aceeași limbă. Eu nu sunt împotriva înființării acestei agenții din principiu și este și motivul pentru care am uh, susținut uh, propunerea asta în Comisia Envi. Deci am susținut înființarea unei astfel de agenții. Am uh, totuși o obiecție pentru că nu cred că agenția ar trebui să fie înființată ca urmare a scandalului acesta. Din potrivă, ar trebui să existe o legitimitate mai amplă, mai mare, să uh, avem uh, o filozofie pe baza căreia înființăm o astfel de um, agenție care să aibă niște sarcini uh, poate mai ample și bine conturate dacă noi la autovehicule spunem că nu mai avem încredere în comisie și în scopul acesta vrem să înființăm o comisie independentă, n-am face decât să subminăm rolul pe care îl are comisia în interiorul Uniunii Europene. De aceea, în uh, textul nostru propunem doar uh, o moțiune de neîncredere împotriva comisiei să îi spunem uh, ce poziție avem după mine, cred că merge mult prea departe, dar uh, cred că uh, se impune. Asta ar fi concluzia logică după tot uh, scandalul acesta Dieselgate. Comisia noastră astăzi, dacă recomandă adoptarea sau înființarea unei astfel de agenții, eu cred că ea ar trebui să vegheze la punerea în aplicare a reglementărilor în statele membre, la um, respectarea normelor de emisii și de particule. În uh, introducere, doamna comisar a făcut uh, un, uh, o descriere destul de sumbră. Ne-a spus că nu s-a schimbat nimic, uh, nici statele membre, nici producătorii nu și-au schimbat practicile. Deci ce să facem? Iată de ce am uh, sugerat ca președintele Juncker să intervine, pentru că situația este atât de gravă încât e nevoie. Doamna Biancovska a spus că uh, încearcă să dă, dea telefoane omologilor din statele membre și nu îi se răspunde. Nu cred că acesta e uh, de natură să ne mulțumească. Comisia Europeană trebuie să fie susținută ceea ce uh, nu exclude ca pe viitor să adoptăm o agenție dedicată transporturilor rutiere, pentru că avem deja agenții pentru celelalte moduri de transport. Domnul Ghizeche, uh, vă rog să-mi uh, să dați voie să-i dau întâi cuvântul doamnei Bonfoa. Vă rog să nu vă lungiți foarte mult. Mulțumesc! Înțeleg argumentul domnului Gerbrandi, dar vreau să Vă liniștesc. Dacă noi uh, propunem să se înființeze o agenție, nu înseamnă că uh, punem la îndoială capacitatea comisiei de a o face. Pur și simplu e o chestiune de eficacitate, de consecvență și, așa cum spuneau și uh, colegii, pe baza acestei idei am venit eu cu propunerea agenției. Avem o agenție feroviară, pe care am uh, înființat-o nu pentru că Comisia nu se poate ocupa de acest domeniu, ci pentru că are alte sarcini, are o misiune de a uh, fi executivul Uniunii Europene și um, este uh, eventual cel care impune sancțiuni de fapt, avem nevoie de o agenție care să joace rolul de arbitru și să impună sancțiuni în caz de nerespectare. Nu este misiunea Comisiei Europene. La fel și cu o agenție pentru transporturile rutiere. Recent am dat o rezoluție pentru combaterea dumpingului social, prin care ceream că ar fi bine să se înființeze o agenție pentru transporturi terestre sau rutiere, care ar avea mai multe sarcini am putea chiar să vedem uh, o astfel de mm, agenție pe viitor. Nu înseamnă că nu avem încredere în uh, capacitățile comisiei, ci pur și simplu ar fi mai clar și uh, mai bine să existe o agenție organizată separat. Și probabil că uh, o să vedem cum se creează ulterior sinergii și o cooperare între cele două. În comisia noastră de anchetă am uh, văzut că multe state membre erau de acord cu crearea unei astfel de agenții. Să ținem cont și de părerea lor. Poate ar trebui să reamintim uh, doamnei Biencovska că nu punem la îndoială capacitatea Comisiei Europene, ci pur și simplu avem nevoie de o agenție special creată pentru a putea controla uh, și uh, asigura că se respectă, se pune în aplicare dreptul Uniunii Europene. Președinte, această dezbatere nu se încheie aici. O să mai aveți schimburi și la întâlnirile cu raportorii din umbră și după. Domnul Ghiseke. Ähm, Mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat cuvântul. Este vorba de o comisie de anchetă și nu avem un raportor ca la celelalte rapoarte, avem doi co-raportori și deci pentru ca să lucrăm bine, să colaborăm bine, pot spune că de fapt nu mai am nimic de zis, pentru că dumneavoastră ați înțeles cum funcționează și ați și ați lăudat uh, felul în care s-a lucrat și vă mulțumesc foarte mult. Avem un minut în Parlament de obicei ca să vorbim și vreau să spun de aceea ceva foarte scurt. Nu aș fi crezut uh, că o să ajungem așa de departe. Am lucrat chiar foarte bine împreună și acum am ajuns la punctul în care trebuie să mai facem doar nuanțările și șlefuirile, unde se pot clarifica ultimele detalii. În ceea ce privește Agenția Europeană Unică, aș vrea să ne uităm mai atent și să ne uităm puțin și din cealaltă perspectivă. Dacă avem 20 de comisii permanente și în Comisia ENVI se reprezintă o poziție pentru agenție NIMCO, alta, într-un ceva diferit, de asemenea, și noi um, ajungem uh, să ne gândim că atunci când Comisia și Consiliul se uită la activitatea noastră, vor zice, a, Parlamentul are 97 uh, de opțiuni diferite și nu suntem foarte credibili. Deci eu zic că trebuie să ne gândim strategic, dacă vrem să fim puternici, atunci trebuie să ne concordăm părerile, să vorbim, să trecem dincolo de grupuri și să um, ajungem la punctul pe care l-a menționat doamna Deli, când uh, vom face recomandări și Comisia IMCO votează concret despre aceste chestiuni, atunci politica aceasta nu pare coerentă. Trebuie să schimbăm aceasta. Trebuie să, dacă vrem să impunem uh, ceva, trebuie să vorbim cu o singură voce. Iar dacă vorbim de agenție, la fel, trebuie întâi să avem uh, aceleași păreri. Eu sunt în oarecare măsură și de acord cu German Jan Genbrandi, care spune că nu trebuie să le arate lucrurile ca și cum noi nu avem încredere în comisie, că ei nu reușesc. O agenție nu întotdeauna este soluția. Pare simplu, dar pe chestiuni tehnice, de exemplu personalul, până se construiește, se ceartă la Consiliu doi ani de zile unde i sediu, pierdem foarte mult timp eu cred că avem nevoie de eficiență pentru ca sistemul să meargă din nou în direcția care trebuie și aceasta trebuie să se întâmple repede. Avem nevoie eventual și de o întărire a Comisiei și nu o delocalizare a responsabilității către o agenție europeană. Eu zic să fim grijă când facem astfel de propuneri. Eu zic că se poate în Parlamentul European să vorbim cu o singură voce. Eu zic că trebuie să lucrăm în acest sens și în, ultima, în ultimele zile am lucrat foarte mult în direcția aceasta. PP-ul e gata să lucreze constructiv, termenul e 28 februarie, deci în acest sens aș vrea să mulțumesc tuturor colegilor pentru că mi-au dat încurajări. Yeah, Um, that's uh, all very... Mulțumim. Toate aceste intervenții au fost foarte încurajatoare. Raportorii din umbră și cu raportorii mai au uh, de lucrat, e adevărat. Votul e pe 28 februarie. Cu siguranță vom ajunge până acolo. Colegul Ghizeche a, a spus că ar uh, trebui să avem o întrebare suplimentară față de ce se întâmplă în Germania. Poți să-mi trimiți asta prin mail, prin secretariat? Domnule Gerbrandi, vreți să luați cuvântul? Eu cred și uh, sper ca și uh, coordonatorii și raportorii să mă susțină să nu mai uh, lungim activitatea comisiei noastre. Am făcut o treabă foarte bună, urmează votul, uh, eventual să mai comunicăm prin scris. Vă rog să îmi uh, dați uh, indicațiile dumneavoastră și o să um, văd care e reacția coordonatorilor. Domnul Ghizeche. Ich wollte nicht... Doar ca să clarific lucrurile, eu nu vreau să cerem o prelungire a mandatului, ci în cadrul mandatului celor 12 luni să includem și evoluțiile actuale din Germania. Eu voi scrie un mail și voi spune ori încă o întâlnire, ori prin procedură scrisă, să introducem acest punct. Yes, I have, I have a... Domnul Gerbrandi, da, am și eu o cerere, doamnă președinte. Ieri, de la secretariatul nostru, noi, Comisia, am uh, primit uh, un set de documente suplimentare de la Comisia Europeană și ieri după masă au fost puse la dispoziție într-o cameră securizată, într-o sală securizată. Este vorba de uh, documente din uh, 2016, din aprilie, mai, iunie, septembrie. Sunt uh, destul de mirat că Procesele verbale din aprilie 2016 au fost transmise abia acum Parlamentului. Mă surprinde foarte mult. Ar fi trebuit deja să le primim la reuniunea din mai anul trecut. Nu înțeleg de ce le-am primit abia acum. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, săptămâna viitoare suntem la Strasburg, săptămâna de după votăm, deci va fi foarte greu să mergem la acea sală de lectură securizată, să avem acces la documente suntem uh, destul de restricționați, nu oricine poate să intre, deci e dificil, practic. Și mai am o solicitare. Încă nu am primit documentele pe care le-am cerut de la Comisia Europeană în ultimele 12-13 luni. Poate secretariatul să facă o listă cu documentele care încă nu au fost trimise de comisie și puteți dumneavoastră, în calitate de președinte, să faceți apel din nou la comisie să ne trimite documentele nu luna viitoare, pentru că votul e la sfârșitul acestei luni, februarie, și să fim sinceri, după ce are loc votul în comisie în 20 februarie, nu mai putem să ne modificăm concluziile, pentru că în plen nu le mai putem modifica. Deci mi se pare crucial să primim toate aceste documente pe care le-am cerut de la Comisie înainte să votăm și, dacă se poate, cu mai mult de o oră înainte de ora votului. Mulțumesc foarte mult, spune președinta, vom întocmi această listă, nicio problemă și vom cere din nou Comisiei să ne dea documentele. Am uh, aici din partea comisiei uh, un reprezentant poate ne poate spune de ce s-a întârziat așa de mult cu documentele. Um... Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, pentru că am dat cuvântul. Aș dorit să vă asigur cu toată onestitatea că facem tot ce putem pentru a vă pune la dispoziție documentele cât mai rapid posibil. După cum știți, și noi funcționăm uh, într-un cadru destul de dificil, mai ales atunci când este vorba despre documente uh, la care să aibă acces terții documente care provin de la terți, îmi cer scuze, și, um, și mai greu este în ceea ce privește documentele de la TCMV, de la Comitetul Tehnic pentru Autovehicule, unde trebuie să consultăm și statele membre înainte. Uneori, um, poate că nu am avut uh, abordarea adecvată uh, imediat, uh, mai ales în ceea ce privește documentele de furnizat și de aceea anumite procese verbale de la reuniunile TCMV uh, vă sunt aduse numai acum, pentru că uh, a fost o neînțelegere legată de data începând cu care și până la care uh, trebuie să vă furnizăm documente. Personal, nu știu și de altfel voi aștepta clarificări de la dumneavoastră, doamnă președintă. Deci nu știu dacă sunt uh, cereri în curs de furnizare de documente la care noi nu am răspuns. Dacă așa este, sigur că imediat vom analiza uh, solicitarea. Președinta, mulțumesc. Săptămâna aceasta, da, e posibil, vă trimitem uh, întrebările care sunt încă restante uh, coordonatorilor și sigur și comisiei. Cred că solicitarea domnului Gerbrandi este foarte importantă. Am avut discuții îndelungi cu privire la documente și știu că nu este numai o problemă legată de comisie, e legată și de terții de la care provin documentele, dar vă rog să ne ajutați să finalizăm acest proces înainte de vot, pentru că suntem... Să, pentru că uh, trebuie să facem asta săptămâna aceasta, da? Mai avem doar o săptămână pe, până la vot luni la Strasburg, deși știu că sesiunea este foarte încărcată, avem o uh, reuniune a coordonatorilor uh, AFCO, PANA și EMIS. Este vorba despre atribuțiile comisiilor de anchetă și toată lumea este invitată la această reuniune deschisă uh, ar fi de ajutor prezența dumneavoastră tuturor și este una din întrebările pe care le vom ridica. Atribuțiile și lipsa de atribuții sau de, de puteri pe care o avem în cadrul unei comisii de anchetă. Cred că putem să ne susținem acum uh, punctul de vedere în ceea ce privește prerogativele pe care trebuie să le aibă aceste comisii de anchetă pe viitor. Mulțumesc foarte mult! Uh, dur, doresc mult succes raportorilor și raportorilor din umbră în următoarele săptămâni uh, pe niște compromisuri, uh, amendamente de compromis foarte uh, bune și vă aștept cu toții pe 28 februarie pentru votul final. Vă mulțumesc foarte mult!